Stimați uh, colegi, este ora 9 și 10 minute, e timpul să începem cu această întâlnire comună INTA-DV și ENVI, un schimb de opinii cu Comisia în legătură cu uh, guvernanța, comerțul, uh, plan de acțiune și revizuire a regulamentului european cu privire la cherestea. Începem acum cu discursul de introducere al colegilor noștri, vicepreședinte al Comisiei DEVE, domnul Enrique Guerrero Salum. Bună dimineața tuturor! E o zi frumoasă, însorită la Bruxelles. Parcă am fi în Italia sau în Spania mai degrabă decât în Belgia. Deci e un sacrificiu să ne aflăm aici la ora 9 dimineața. Însă, cred că este un sacrificiu care merită făcut, pentru că facem totul uh, în numele conservării mediului și, firește, ne interesăm și de dreptul uh, ființelor umane care trăiesc uh, o anume viață, viață legată de cherestea de folosirea ei. Președinta Comisiei DEVE, doamna Linda McEwen, își transmite scuzele, este britanică doamna, probabil așadar nu trebuie să vă explic în detaliu de ce nu poate să fie astăzi uh, alături de noi. Însă aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul și mi-ați dat astfel oportunitatea să spun câteva cuvinte în legătură cu acest subiect foarte important. Deja de ceva vreme uh, s-au făcut eforturi uh, internaționale iar Uniunea Europeană, prin planul său de acțiune cu privire la uh, punerea aplicarea legislației forestiere, buna guvernanță și comerțul, FLEGD, acronimul pentru acest concept din engleză, deci, datorită acestui uh, regulament și a regulamentului european cu privire la cherestea, se iau anumite măsuri. Acest regulament a intrat în vigoare în martie 2013, deci uh, s-au făcut eforturi europene și internaționale care au uh, permis crearea unui sentiment că există un drept care se aplică în acest domeniu al cherestelei. Nu s-au oprit toate uh, fenomenele negative. Uh, la un moment dat în timp au existat și cazuri uh, uh prin care, uh, în care situația s-a înrăutățit în detrimentul uh, mediului. Aceste activități au schimbat și viața celor care um, trăiesc Uh, în apropierea pădurilor. Eu reprezint Comisia pentru Dezvoltare și pot să spun că noi am dat atenție sporită uh, acordurilor de asociere voluntară, acordurilor de parteneriat voluntare uh, dintre statele producătoare de crestea din Asia, Africa și America Latină și Uniunea Europeană. Există stimulente pozitive în aceste acorduri, iar obiectivul este să luptăm cu corupția. Combatem de asemenea um, slăbirea statului uh, de drept. Uneori avem de-a face cu state eșuate, um, prin urmare, um, prelucrarea ilegală de cherestea uh, ia teren în uh, aceste state acordurile care pot fi salvat, ă, semnate și pe viitor vor avea un impact pozitiv asupra reformelor din aceste state. Însă, în anumite cazuri, ă, nu a existat o punere în aplicare adecvată a acestor acorduri, ori implementarea ă, s-a oprit. În anumite cazuri nu a existat nici o voință politică adecvată, uneori nu este ușor ca aceste state să se bucure de asistența oferită pentru a-și atinge obiectivele um, la care s-a ajuns în acorduri. Însă state precum Indonezia au făcut foarte multe progrese în legătură cu uh, um, tăierile ilegale de copaci. Recent, Curtea de Conturi uh, a publicat uh, un raport care a subliniat existența unor uh, lacune în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor uh, acorduri și în ceea ce privește folosirea ajutorului oferit de Uniunea Europeană. Curtea Europeană de Conturi uh, a solicitat Comisiei Europene să găsească un program de lucru mai bun cu obiective pe termen mediu și lung mai bine conturate și a cerut de asemenea Comisiei un buget specific pentru acest obiectiv. Comisia pentru Dezvoltare este de acord că trebuie să se mobilizeze resurse financiare suplimentare care trebuie uh, folosite așa cum trebuie pentru a ne atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit. Această întâlnire comună aduce la un loc trei comisii și cred că e o ocazie foarte bună să schimbăm uh, opinii în legătură cu modul în care putem să facem față îngrijorărilor aduse în discuție de Curtea Europeană de Conturi. De asemenea, aceasta este o ocazie pentru a vedea cum putem uh, evalua acest plan de acțiune FLECT. Ni se oferă și ocazia de a discuta revizuirea regulamentului european cu privire la cherestea, uh, un proces în curs în acest moment. Sunt diversi uh, factori care sunt uh, relevanți aici. Sunt chestiuni care țin de stabilitatea politică a statelor despre care vorbim. Ne interesează de asemenea și protecția mediului și, firește, suntem interesați și să ne asigurăm uh, că oamenii care trăiesc uh, în acest mediu pot să continue să-și uh, ducă existența acolo. Mulțumesc. Domnul președinte, dau acum cuvântul președintelui Comisiei INTA pentru a ne spune care este punctul de vedere al celelalte comisii implicate în această dezbatere interesantă. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați colegi. Firește, Ne interesează o strategie uh, ce vizează un comerț uh, bazat pe valoare. Și asta în ceea ce privește cheresteaua și uh, folosirea durabilă a pădurilor. Trebuie îmbunătățită situația care stă exact așa cum ați descris-o. La 12 ani, după ce a fost uh, gândit uh, și a intrat în vigoare planul FLECT, nu avem încă de-a face cu un sistem uh, durabil. Acum ne apropiem însă de un obiectiv și anume organizarea planului de uh, autorizare în Indonezia. Acesta ar putea fi un prim, uh, pla, pa, un prim pas în direcția cea bună. Însă va trebui să vedem exact ce se întâmplă cu lanțul global uh, de valoare, pentru că dacă nu, nu ne putem asigura de faptul că condițiile pentru mediu și pentru comunitățile din zonă chiar se îmbunătățesc. Ieri seară am uh, încheiat uh, discuțiile în legătură cu o lege care vizează mineralele obținute din zonele de conflict și uh, atunci uh, am uh, putea spune că ne interesează și putem analiza tot lanțul de valoare de la început până la sfârșit. Cred că asta trebuie să facem în legătură cu toate legile pe care le avem. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Și acum uh, începe cu prezentările și dau imediat uh, cuvântul uh, doamnei Lorenzo, care vine din partea DigiTefco. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Putem să vedem prezentarea? Dar pot să... That's right. Okay. Okay, good morning. Um, thank you very much for having us this... Uh... Bună dimineața. Vă mulțumesc că ați venit la această întâlnire. Este o bună ocazie pentru noi să discutăm o parte din întrebările pe care le-ați putea avea în legătură cu planul de acțiune. Câteva diapozitive acum pentru a vă spune ce presupune acest plan de acțiune și pentru a vedea ce se întâmplă după procesul de evaluare. După cum probabil știți, uh, planul de acțiune FLEG a fost uh, adoptat în 2003 pentru a combate tăierea ilegală de uh, copaci. Direcția Generală pentru dezvoltare uh, a inițiat acest plan, acum de el se ocupă Direcția Generală pentru Mediu din uh, Comisie. Bineînțeles, uh, sunt implicate și statele membre și țările partenere. Acest plan de acțiune are un dublu obiectiv și anume un obiectiv care vizează guvernanța, este un acord comercial până la urmă, dar nu lipsește această componentă a guvernanței. E clar că multe dintre dificultățile pe care acest plan le presupune vin din acest dublu obiectiv. Planul de acțiune este unul complex, este un proces uh, foarte inovator, nu este uh, un program tradițional de dezvoltare. Este un pachet, practic, de politici uh, și de măsuri de reglementare cu șapte domenii de acțiune care se regăsesc în acest plan. Practic se acoperă guvernanța, participarea sectorului uh, privat, uh, finanțarea și investițiile, de asemenea și legislația europeană. Principalele componente și principalele realizări ale acestui plan de acțiune cum s-a spus la început, uh, s-au bazat pe VPA-uri, adică planuri de acțiune voluntare, adoptate în 2005 sub formă de regulament și uh, acestea au permis uh, Comisiei să negocieze acorduri comerciale bilaterale cu statele producătoare de cherestea. Aceste acorduri uh, de parteneriat voluntare permit uh, statelor producătoare de cherestea să exporte acest produs către Uniunea Europeană, câtă vreme Uniunea Europeană este de acord uh, să permită accesul automat al acestor produse pe piața europeană. Aceste acorduri de parteneriat voluntare uh, Um, sunt menite a consolida uh, guvernanța în statele de unde vine creșteaua. De asemenea, uh, se uh, dorește implicarea tuturor actorilor interesați și creșterea responsabilității. Dimensiunea FLEG va fi analizată mai în detaliu de colegul meu care vine din partea Direcției Generale pentru Mediu a Comisiei. Evaluarea planului de acțiune EFLECT se face la 11 ani de la uh, punerea în aplicare acestui plan. Nu aveam o obligație juridică să facem acest uh, exercițiu, însă ne-am gândit că au apărut anumite schimbări de context, uh, așadar a fost uh, necesar să evaluăm performanța acestui plan. Se evaluează practic toate cele șapte domenii de acțiune și Totul are legătură cu auditul Curții Europene de Conturi. Exercițiul este coordonat cu o evaluare separată a regulamentului european cu privire la Cherestea. Rezultatele sunt în curs de uh, uh, elaborare, practic uh, raportul uh, trebuia să ne parvină în mai Uh, după care va trebui să analizăm un uh, document de lucru al Comisiei uh, în curând. Acest plan al Comisiei a fost limitat în ceea ce privește datele, datele strânse, atât în ceea ce privește comerțul, dar mai ales în ceea ce privește realizările din perspectiva guvernanței. În ceea ce privește metodologia și uh, rezultatele, evaluarea este una independentă și uh, urmează pachetul uh, pentru o mai bună reglementare. Totul a fost întreprins sub conducerea unui comitet de conducere, care a inclus nu doar Comisia, ci și statele membre. Și înainte să intru în detalii legate de aspectele pro și contra, pot să spun că totul a fost un fel de luptă, pentru că ceea ce lumea spune despre reflect este ceea ce am auzit și noi înainte de această prezentare, și anume că nu mai uh, există autorizații după 13 uh, ani. Și ceea ce aș dori ca dumneavoastră să rețineți în această prezentare e că FLEGT a fost un instrument foarte complex și, pe scurt, ceea ce putem noi să spunem e că ceea ce am putut uh, evalua uh, cel mai bine a fost aspectul uh, legat de autorizații, care nu a ajuns la nivelul pe care ni le-am dorit. În ceea ce privește alte realizări, mai ales cu privire la guvernanța forestieră, E bine, din păcate, pe acestea nu le-am putut evalua. Aceasta este, practic, uh, uh, partea negativă legată de uh, această evaluare. Au existat, deci, realizări, dar n-am putut vorbi despre ele. Apoi, în ceea ce privește raportul consultantului, acesta vorbește despre inovație. Uh, despre măsurile care sunt cuprinse în acest uh, plan FLEG, care a fost un instrument uh, inovator și care rămâne încă relevant pentru că se bucură de sprijinul sectorului privat, al societății civile, al tuturor actorilor interesați, implicați în acest proces. A fost eficient din perspectiva costurilor, sau cel puțin a existat o bună, un bun raport cost-beneficii. Clar a adus și valoare europeană în ceea ce privește pârghia pe piață și, de asemenea, și în ceea ce privește anumite pârghii politice. S-au putut, practic, influența schimbări guvernamentale. Și, de asemenea, a fost foarte bine că am putut să ne coordonăm uh, activitățile cu statele membre. În ceea ce privește um, succesele obținute, deocamdată vorbim despre 15 state, 6 acorduri voluntare uh, care au fost deci, uh, sunt în curs de implementare, 9 sunt în curs de negociere. Și sperăm că uh, am putea afirma că Flegt uh, a influențat foarte mult uh, ceea ce s-a întâmplat în Indonezia, care a devenit practic uh, o poveste de succes. Însă acolo cresteaua autorizată conform uh, um, va putea, fi exista în, va putea exista în acest regim doar până în 2016. Apoi uh, a mai existat uh, un succes legat de politicile legate de achiziție publice pentru uh, cherestea. E clar că planul de acțiune a avut aici un efect uh, ușor de remarcat pe piață. Apoi, pe scena internațională, a existat un fel de efect de emulație, căci alte state consumatoare de crestea, precum Japonia sau Australia, uh, au început să ia măsuri împotriva atecilor ilegale de uh, pădure. Bineînțeles, au fost influențate și dialogurile bilaterale, mai ales uh, cu uh, China, care a devenit poate piața cea mai uh, importantă. Și ne așteptăm să vedem că se vor mai dezvolta politicile de achiziție publică în statele producătoare, ori asta are un efect asupra piețelor lor interne. În majoritatea acestor state, practic, vorbim de majoritatea pieței mondiale de cherestea. Simba. Să vedem care sunt neajunsurile care au rezultat în urma evaluării. S-a vorbit pe scurt înainte despre planificare și coordonare și ineficiența acestora. Aceasta a fost rezultatul performanței Comisiei și uh, a statelor membre. Acordul, acordurile de parteneriat au fost niște instrumente foarte complexe care au cerut multe resurse. Și angajamentul politic în țările partenere a fluctuat, pentru că acestea și-au dat seama cât de departe pot merge schimbările legislative atunci când vine vorba de guvernanță. Există cele șapte axe, cele șapte domenii de acțiune din planul uh, FLECT, care nu au fost uh, care nu au beneficiat de un angajament uh, suficient în ceea ce privește, de exemplu, lemnul provenit din zonele de conflict. Ce s-a mai întâmplat? În ultimul deceniu, contextul s-a schimbat în mod dramatic și factorii care influențează defrișările s-au schimbat. Acum avem uh, conversia pădurilor ca principal factor, principal motiv al defrișării. De asemenea, Uniunea Europeană a scăzut ca importanță a, um, ca piață. În ceea ce privește recomandările, se vorbește despre recomandări uh, făcute de la caz la caz și în funcție de tematică pentru a îmbunătăți eficacitatea, o îmbunătățire a planificării și monitorizării pentru îmbunătățirea uh, eficienței de asemenea. Um, de asemenea, se vorbește despre uh, tratarea cauzelor defrișării și cum ar trebui să arate politicile noastre în acest sens. este recomandat să se colaboreze cu inițiativele care luptă împotriva schimbării climatice pentru a avea un efect de complementaritate mai bun. Avem, adică este pe țeavă un document de lucru care va ieși în luna aceasta. Este însă un document care tratează doar evaluarea, analizează evaluarea nu este unul cu perspectivă, este un document care face mai mult un rezumat a ceea ce s-a întâmplat. Nu uh, vom avea politici noi înainte să avem un proces de uh, consultare internă. Principalul mesaj în momentul de față este că planul de acțiune FLECT uh, și-a îndeplinit scopul, are un raport bun cost-beneficii, De asemenea, vom uh, lucra pentru a rezolva problemele legate de ineficiență și inconsecvență în monitorizare și coordonare. Care sunt următorii pași? După cum am spus, adoptarea acestui document de lucru. Trebuie uh, să vină să fie publicate și concluziile Consiliului probabil înainte să se termine președinția neerlandeză. De asemenea, trebuie să uh, vină și o rezoluție din partea Parlamentului. Trebuie să demarăm un proces de consultare pe, pentru a lua în considerare diferiții factori care influențează defrișările. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Hanley are acum cuvântul de la DG Environment. El ne va vorbi despre diferitele aspecte ale planului de acțiune FLECT. Bună dimineața, stimați membri ai uh, Parlamentului. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Dumneavoastră nu Uh, știți foarte bine ce, ce facem și nu trebuie să vă convingem de importanța măsurilor noastre și de tranziția pe care trebuie să o facem. După cum ați văzut, situația politică este complexă în multe dintre țările în care, cu care colaborăm. Indonezia este unul dintre aceste cazuri. După cum am spus, facem progrese în Indonezia, dar am avut dificultăți. Acum șase luni v-aș fi spus că s-a amânat totul pentru că ministrul comerțului de acolo a uh, propus o derogare pentru toată industria mobilei, dar aceasta a dispărut între timp. Și regulamentul delegat a fost adoptat acum câteva zile pentru a pune în aplicare aceste autorizații în Indonezia. Să sperăm că nu vor fi obiecții la introducerea acestor măsuri și că regulamentul va intra în vigoare în luna august. Și statele membre vor avea la dispoziție trei luni pentru a își înființa structurile administrative necesare și sperăm astfel ca până la sfârșitul anului să intre în Uniunea Europeană uh, primele transporturi de lemn uh, recoltat conform autorizației. Indonezia a făcut foarte multe eforturi pentru a pune, uh, pentru a instala acest sistem și asta le va oferi un avantaj și există și alte țări care doresc să aibă aceleași beneficii. Sperăm că sistemul indonezian va fi un adevărat catalizator pentru progresul pe care îl vom face în viitor. Dacă este să analizăm acum revizuirea regulamentului în ceea ce privește cheresteaua, doresc să mă refer la trei aspecte. În primul rând, care sunt obligațiile? Și apoi vom analiza revizuirea și punerea în aplicare. Ce face acest regulament? El cere un sistem de obligații de diligență din partea operatorilor. Aceștia trebuie să se asigure că produsele din lemn pe care le cumpără și comercializează în statele membre UE provine din surse legale. Este un um, Uh, sistem bazat pe riscuri, nu există controle la intrarea în anumite țări, se bazează pe responsabilitatea producătorilor și operatorilor, uh, dar um, trebuie să existe această obligație de diligență. Există interdicții cu privire la punerea pe piață a uh, cherestelei recoltate în mod ilegal și produselor derivate din aceasta. Dacă se descoperă că uh, această cerință nu este respectată, statele membre pot să interzică comercializarea. De asemenea, trasabilitatea și dovezile de trasabilitate. Este o măsură nouă. După cum s-a văzut, au existat întârzieri în punerea în aplicare. Toate statele membre au trebuit să uh, aibă o nouă infrastructură administrativă și noi metode de lucru pentru a putea să se conformeze fiecare stat membru a trebuit să desemneze o autoritate competentă, să definească penalizări. A fost nevoie de un sistem de verificare pe baza riscurilor, verificarea operatorilor, adică nu este un sistem de verificare vamală, după cum am spus înainte. Deci nu se face verificarea la intrarea în țară. Comisia trebuie să promoveze cooperarea și să supravegheze punerea în aplicare de către statele membre. Când am demarat procesul de revizuire a regulamentului și am și făcut un raport recent, ne-am bazat pe ceea ce ne-au raportat statele membre și pe ceea ce ni s-a raportat în procesul de consultare directă și pe contactele directe cu um, o gamă foarte largă de actori interesați. Considerăm în continuare că acest regulament poate avea un impact major în lupta împotriva tăierilor ilegale. Este o poziție pe care toți actorii interesați, toate părțile interesate o recunosc și o susțin. Cu toate acestea, ne-am dat seama că statele membre și sectorul privat trebuie să facă mai multe eforturi pentru a pune în aplicare pe deplin uh, Uh, regulamentul și pentru a-i atinge obiectivele. Dovezile ne-au arătat că în multe state membre autoritățile competente nu alocau suficiente resurse în ceea ce privește executarea regulamentului. Știm că există în statele membre controle cu privire la cheltuielile publice, știm în ce perioadă ne aflăm și este dificil pentru statele membre să-și îndeplinească alte și alte obligații și să aloce tot mai multe resurse. Cu toate acestea, am văzut progrese, făcute în mod treptat. Operatorii din Uniune au înțeles că trebuie să ia măsuri pentru a-și asigura legalitatea importurilor. Raportul nostru arată că este nevoie să se facă eforturi suplimentare de către organismele competente și de către operatori pentru a avea o implementare completă. Rolul Comisiei este de a promova cooperarea și de a asigura o punere în aplicare eficace în toate statele membre. Avem în acest sens campanii de comunicare adresate operatorilor și autorităților naționale. Am asistat deja la uh, legislație asemănătoare introduse în Australia, Japonia, Elveția chiar. Uh, există țări emergente care iau în considerare impunerea acestor măsuri. Luna trecută, în vizita sa în Japonia, comisarul Vela a încurajat uh, uh, aceste, luarea acestor măsuri și a încurajat celelalte țări să se inspire din exemplul Japoniei. După cum s-a spus, acest regulament va oferi stimulentele necesare pentru țările care au deja un acord voluntar sau care doresc să-l aibă pentru a implementa acest acord uh, bazat pe autorizații. Regulamentul nu se va mai aplica, vor fi suficiente licențele pentru lemnul provenit din Indonezia și importate către operatorii Uniunii Europene. O chestiune care uh, a fost recurentă în cadrul procesului de revizuire a fost dacă avem un domeniu de aplicare uh, potrivit în ceea ce privește produsele în regulament. S-a arătat că existau anumite neconsecvențe, de exemplu, uh, anumite produse, scaunele erau incluse și mesele nu, sau invers, și Uh, trebuie să vedem dacă putem să lărgim uh, domeniul de aplicare. Cum colaborăm cu statele membre? Am făcut-o în ultimii doi ani și vom continua să o facem în cadrul grupului de experți și comitetului FLEGT. Noi încurajăm statele membre să facă schimb de experiență, să învețe unele de la altele și să comunice, să-și comunice bunele practici și poveștile de succes. Aceasta este abordarea soft, abordarea blândă a punerii în aplicare. Dar vorbim și despre uh, executare. Dacă ne uităm la ce se întâmpla în 2014, aveam atunci 18 state membre care nu erau uh, conforme cu totul cu regulamentul. Până în iunie anul trecut, doar patru state membre trebuiau să Uh, să numească autoritățile competente necesare. Suntem într-un dialog continuu cu aceste țări. Uneori a trebuit să fim mai duri pentru că am uh, demarat măsuri uh, de încălcare, am început proceduri de încălcare și am avut și promisiuni din partea unor state membre. În Spania, de exemplu, au hotărât că va exista o autoritate competentă în fiecare dintre cele 17 regiuni autonome și asta le va face viața mai grea, dar trebuie să recunoaștem și unicitatea sistemului lor de guvernare. Așteptăm acum să primim de la ei denumirea fiecărei autorități competente. Se va întâmpla asta pe la sfârșitul lunii iunie. Positive. În linii mari suntem încrezători, acceptăm că mai sunt multe de făcut, dar, după cum am spus, de la o abordare de tip soft, uh, linii directoare, susținere, trecem la uh, o poziție ceva mai dură Eh, pentru că eh, trebuie să stimulăm și rezultatele țărilor care eh, sunt puțin rămase în urmă. Continuăm să colaborăm și cu reprezentanții societății civile și sperăm ca în anii următori să vedem din ce în ce mai multe progrese. Acest lucru deja se întâmplă într-o serie întreagă de state membre în care există sisteme de verificare. Un indicator negativ este uh, cel legat de uh, numărul de procese acolo unde operatorii nu au respectat regulamentul. Noi purtăm și un dialog uh, cu China pentru a transmite mesajul operatorilor chinezi că riscă să fie aduși în fața instanței dacă nu se respectă aceste regulamente în comerțul cu Uniunea Europeană. Deci, uh, nu uh, pretind că lucrurile funcționează ca un în clipa de față, mai sunt multe de făcut, dar oricum suntem pe calea cea bună. Președintele, mulțumesc foarte mult Comisiei pentru aceste explicații și începem acum uh, dezbaterea noastră. Domnul Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut șansa de a fi raportor în Comisia INTA pentru o serie întreagă de acorduri de parteneriat voluntar în cadrul planului de acțiune FLECT și am discutat în amănunt, începând cu anul 2014, înainte de încheierea fostului mandat, în legătură cu actele delegate privind Indonezia. Sigur, a fost o dezbatere importantă, dar destul de tensionată, pentru că uh, cu câțiva ani în urmă toate evaluările au demonstrat că o mare parte a exploatațiilor forestiere uh, din Indonezia erau ilegale. Guvernul indonezian a făcut eforturi pentru că uh, era vorba până la urmă de propria imagine, dar și încerca să ajungă până la urmă la însănătoșirea sectorului forestier. Și uh, întreaga filozofie pe care se bazează uh, programul de acțiune FLECT este foarte important, pentru că este un mecanism care se transformă într-un instrument în favoarea unui comerț echitabil, loial este de asemenea un instrument de eh, protejare a fondurilor forestiere și de preîntâmpinare a unor defrișări, inclusiv defrișări în folos agricol, dar este și un instrument eh, care servește democratizării societăților în care mecanismul FLECT este aplicat. Sigur că um, este un mecanism care se bazează pe um, legislația unui stat de drept, dar uh, sigur că uh, um, inclusiv uh, actori direct implicați din rândul societății civile sunt implicați până la urmă, pentru că de fapt există și uh, un sistem de uh, corupție în cadrul filierelor de exploatare. Deci, uh, în majoritatea statelor în care s-au uh, adoptat acorduri de parteneriat voluntar, ONG-urile au fost foarte mulțumite de acest tip de proces. În clipa de față, FLECT există de mulți ani, dar nu există în continuare autorizări. Iar evaluarea constituie o problemă pentru toată lumea, pentru că uh, acest mecanism nu a produs licențe, astfel încât să uh, putem valorifica uh, semnificativ mecanismul. Sigur, mecanismul produce rezultate, dar există în continuare um, și riscul de a dori să ajungi uh, prea repede la profit. Dacă Sistemul de acordare de autorizații încă nu este foarte clar în ce privește legalitatea um, um, cantității de cherestea care ajunge pe piața europeană, în esență, însă putem uh, să uh, fim mulțumiți de uh, progresele înregistrate, inclusiv în relația cu Indonezia. Avem însă unele dubii în legătură cu modul în care se acordă autorizațiile ca să, în continuare, să nu existe și fenomenul defrișărilor ilegale și lipsei de control din partea societății. Tocmai de aceea trebuie să fie până la urmă implementate mecanisme transparente în acest sector forestier în relația cu Indonezia. O ultimă observație din partea mea. Știm că există și un parteneriat între diversele eh, comisii ale Parlamentului European. Trebuie să existe o eh, manieră foarte precisă de acordarea licențelor care să creeze pentru noi garanții că eh, totul se derulează legal și că trebuie să existe până la urmă modele în relațiile cu diversele țări cu care avem comerț în acest domeniu. Mulțumesc! Doamna Müller. Domnule președinte, și noi salutăm această prezentare din partea Comisiei și mai ales concluzia că nu este nevoie de o modificare a regulamentului uh, în privința uh, producției de cherestea. Statele uh, membre între ele nu sunt comparabile și nici relațiile cu statele partenere nu sunt comparabile. De aceea, poate că nu s-a acționat în toate direcțiile cu aceeași viteză. Eu cred că trebuie să avem răbdare, dar Comisia a menționat și punctele slabe și cred că în uh, cadrul statelor membre trebuie intensificate eforturile de a furniza actorilor comerciali mai multe informații, să existe mai multă transparență, dar în același timp să se înlăture uh, diversele bariere birocratice. Cred că trebuie să ne gândim că în Ținând seama de diferențele dintre diversele regiuni din care se importă lemn, să existe uh, pentru uh, economia noastră uh, și pentru fabricile specializate care depind de importul de lemn, posibilitatea unei dezvoltări durabile, pentru că producția de cherestea internă europeană este mult mai mică decât necesarul uh, fabricilor. După aceea să ne gândim și la alte produse, cum este pluta de pildă, pentru că pluta se importă în clipa de față. Să avem în vedere deci și uh, reglementări privind importurile de plută, să facem uh, progrese pentru a stăvili și aici comerțul ilegal. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Fielner. Mulțumesc foarte mult. Ca membru al uh, Parlamentului European uh, Eh, sunt eh, tentat eh, să ne gândim la povestea cu peștișorul de aur și să nu uităm anumite aspecte, pentru că eu am fost raportor din umbră pentru regulamentul privind cheresteaua cu câțiva ani în urmă, când a fost adoptat acest regulament. Iertați-mă dacă am uitat anumite elemente dar a fost foarte interesant să primim această imagine de ansamblu legată de modul în care funcționează acest regulament. Dar am o întrebare foarte concretă. Știu că uh, regulamentul privind cheresteaua uh, conține și sancțiuni. Uh, a fost un subiect al discuțiilor noastre în negocierile cu Consiliul. Există, deci, sancțiuni prevăzute. Și aș vrea să știu vreodată s-a aplicat vreo sancțiune? A fost cineva amendat pentru ceva până acum? Deci, ă, în felul acesta, fiind acuzat și sancționat că nu a respectat regulamentul, și dacă răspunsul este nu, atunci Există iarăși două modalități de a privi uh, lucrurile. Unii colegi vor spune, da, este un regulament foarte clar care este respectat și de aceea nu a fost nevoie de impunerea unor sancțiuni, dar poate fi și un alt aspect să îl avem în vedere înainte de eventual a trece la o revizuire și a extinde domeniul de aplicare. Ar putea exista și Uh, o uh, provocare legată de implementarea acestui regulament. Îmi cer scuze dacă am uitat anumite detalii, dar ar trebui ca dumneavoastră să uh, garantați uh, că um, tipurile de lemn importat, originea, um, sunt uh, dobândite legale. Pentru că dacă ești o fabrică de hârtie în Finlanda și ai importat lemnul din Rusia, ar putea să existe două linii de producție, eventual cu uh, fibră uh, finlandeză și uh, sursele rusești de lemn. Există uh, garanții legate de uh, legalitatea furnizării. După aceea, în legătură cu uh, tipurile de copaci care au fost uh, folosite de asemenea, există o uh, verificare? Pentru că eu știu că la un moment dat, marea firmă producătoare de mobilier Ikea din Suedia a zis, da, noi lucrăm în condiții cât se poate de legale. Dar este oare posibil Uh, pentru uh, întreprinderile mici de a verifica dacă tipul de etichetă uh, a produsului chiar corespunde și există o garanție legată de specia folosită. Poate că lucrurile pot să fie, să spunem, ușor amestecate. Iar noi trebuie să încercăm să apreciem uh, valoarea uh, respectivului produs. Știți, uh, este vorba de ce ai recoltat și de respectarea valorii produsului dacă există o birocrație foarte complicată în legătură cu stabilirea originii respectivului copac, îmi imaginez că în surse foarte mixate este foarte complicat să urmărești dacă regulamentul este corect implementat. Este o chestiune spinoasă. Mulțumesc! Thank you very much, Miss uh, Hautala. Mulțumesc foarte mult, doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Există multe inițiative în uh, folosul transparenței uh, și responsabilității cu care resursele naturale sunt exploatate și utilizate. Și există cum spuneam, multe inițiative în acest sens, dar cred că este nevoie să acționăm poate mai insistent în ce privește sursele regenerabile de energie. Aici politica noastră trebuie să fie durabilă. În acest moment, după evaluarea planului de acțiune FLEC și a regulamentului uh, referitor la cherestea, am putea eventual să găsim o formulă de acțiune mai efectivă, mai eficientă, bazându-ne pe ceea ce FLECT a permis până acum să realizăm în cadrul acordurilor de parteneriat voluntar. Cred că acest lucru s-ar putea întâmpla, dacă am înțeles bine, vom avea un plan de acțiune pe plan european privind defrișările. Și ă, este necesar să facem acești pași în folosul generației viitoare. Comisia va uh, lucra în cadrul unei echipe mixte, pentru că înțeleg că există încă anumite lacune, inconsistențe și uh, activitatea în, la nivelul comisiei ar trebui să fie mai coerentă, mai consistentă, pentru că eu cred că implementarea agendei uh, Uh, pentru perioada 2020-2030 uh, împlinirea uh, obiectivelor mileniului ar necesita un asemenea tip de acțiune. Iar în ce privește evaluarea regulamentului uh, privind cheresteaua, uh, uh, se vorbea despre posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare. Eu cred că ar putea fi o concluzie importantă, pentru că am auzit deja că demersurile de conversie a zonelor împădurite este o posibilitate de a degrada până la urmă resursele forestiere și de a desfășura o activitate ilegală. Deci, va fi eh, extins domeniul de aplicare? Și următoare întrebare. Înțeleg că sectorul privat încă este insuficient implicat în cadrul planului de acțiune FLECT am putea crea instrumentele necesare astfel încât să existe mega, mecanisme voluntare sau obligatorii de cooperare uh, pentru a responsabiliza uh, toate uh, forțele implicate în acest lanț de producători. Deci, ne gândim că există un regulament privind mineralele, oare nu putem să folosim acel model și în ce privește produsele forestiere? Și ultima mea întrebare. Dacă acum Comisia începe să dezvolte un plan de acțiune privind defrișarea și degradarea forestieră. Acest lucru se va întâmpla într-o manieră deschisă, transparentă, astfel încât toți actorii implicați să poată să participe, pentru că sunt uh, puțin decepționată că uh, doar uh, Comisia a elaborat un document fără să colaboreze cu celelalte instituții în acest sens. Eu uh, cred că uh, ar trebui să putem să ne implicăm, ca în cazul comunicărilor pentru Parlament și Consiliu. Mulțumesc foarte mult. Poate că primim acum un răspuns din partea Comisiei. Nu știu dacă domnul Lorenzo dorește să înceapă și după aceea, uh, doamna Lorenzo și domnul Anglei, după aceea eu voi uh, începe. Au fost uh, formulate foarte multe întrebări. Uh, întrebarea domnului Jabor, raportorul în relația cu Indonezia. Noi partajăm preocupările domniei sale, dar a existat tentația să ne eh, referim doar la 50% eh, din produse. Am spus că nu va fi credibilă o asemenea informare și până la urmă, eh, cu o lună în urmă, cu o delegație, 25 de persoane din Indonezia, dintre care unii veneau din partea industriei specializate, alții din partea uh, societății civile, am obținut un angajament de mai mare transparență. A fost o schimbare semnificativă pe care am făcut-o, pentru că în felul acesta 100% din activitatea forestieră este monitorizată și uh, au fost uh, destul de credibile în acest angajament. Uh, multe ONG-uri s-au implicat, deci s-a produs uh, o schimbare de mentalitate și este în interesul Indoneziei, ceea ce este foarte bine. Iar din partea Direcției Generale uh, Mediu am constatat că putem să ne bazăm pe uh, acești parteneri uh, serioși din partea societății civile. Noi am colaborat foarte bine cu statele membre mai ales uh, și cu uh, uh, Agenția de Dezvoltare din Marea Britanie ne-a susținut în această activitate. Voi trece la întrebările legate de regulamentul privind cheresteaua și de sancțiunile prevăzute. Da, există sancțiuni, nivelul sancțiunilor este stabilit de către statele membre și într-o serie întreagă de state membre au fost deja impuse asemenea uh, sancțiuni. Uh, am uh, transmis și României, Suediei acest mesaj și sperăm că mesajul va fi bine înțeles de către operatori pentru ca uh, regulamentul uh, european în domeniul uh, acesta al producției de cherestea uh, funcționează. Deci, au existat uh, și o serie întreagă de uh, proceduri de încălcare care au fost declanșate în statele membre. Da, pe de altă parte, sigur, este o formulă greu de implementat, pentru că noi ne bazăm pe schimb de informații, pe acordarea de sprijin, în primul rând, și deja în ultimii doi ani această acțiune a dat bune rezultate, în câteva cazuri a trebuit să acționăm mai dur. Sigur, din partea noastră se așteaptă, în primul rând, să fim parteneri de cooperare, dar oricum, um, când este cazul, acționăm uh, mai hotărât. În ce privește diversele specii, cum avem garanția că nu acționăm disproporționat? Trebuie să știți, în primul rând, să creăm că toată cheresteaua produsă a fost uh, recoltată într-o manieră legală. Pentru că atunci când sursele sunt mixte, sigur s-ar putea ca uh, un anume lanț de furnizori să nu fi acționat foarte legal. Cu cât uh, sursele sunt mai amestecate, cu atât, sigur, este mai uh, problematic să urmărești uh, respectarea deplină a regulamentului. Acum, în ce privește coerența? Când am vorbit eu despre coerență, m-am referit la domeniul de aplicare a regulamentului și la demersurile Comisiei și intenția de a revizui uh, domeniul de aplicare. Nu știu încă exact care va fi rezultatul. Vom face o analiză, vom vedea care sunt implicațiile de diverselor modificări pe care ni le propunem. Dar, sigur, unele lucruri merită să fie revizuite. Și da, uh, există o legătură și cu activitatea uh, de defrișare. Uh, toate aspectele legate de defrișare sunt analizate de noi să vedem care va fi abordarea adecvată din partea noastră vis-a-vis -vis de acest fenomen. Vă vom informa în legătură cu uh, concluziile noastre dar sigur că tot ceea ce vom decide se va baza pe o amplă consultare cu statele membre, cu reprezentanții societății civile, deci vă asigur că nu ne vom retrage într-un turn de fildeș când vom lucra, vom lucra cât se poate de deschis. Este o activitate complexă. Un, o mare parte dintre uh, membrii au spus că ceea ce a publicat Comisia cu de trei ani în urmă într-un primul raport uh, încă uh, Eh, nu mai corespunde pentru că eh, s-au eh, produs în continuare acțiuni de defrișare pentru recoltarea de cherestea. Dar există o serie întreagă de produse pe care noi le-am monitorizat, fie că era vorba de dorința de a produce cacao sau cafea în regiunile care anterior au fost împădurite. Deci, uh, în ce privește uh, propunerile legate de uh, mineralele din zonele de conflict, ar putea să poată constitui eventual un exemplu. Dar, sigur, când uh, este vorba despre diversele tipuri de marfă, uh, există și presiuni din partea diverselor state membre. În ce privește sistemul de autorizare pentru producătorii de ulei de palmier, de pildă, constituie asemenea problema. Vă mulțumesc foarte mult! Okay, perhaps another... Eventual uh, câteva răspunsuri pentru a continua Uh, cu acest uh, comentariu. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt cele de care se ocupă vicepreședintele uh, Timmermans. În următoarele luni Vă vom spune care sunt și căile prin care vom putea uh, lucra organizat. În ceea ce privește uh, planul de acțiune FLEGD, e clar însă că trebuie să lucrăm mai mult uh, uh în cadrul uh, serviciilor. Trebuie să implicăm și alte direcții generale, DigiGrow, să spunem, sau uh, statele membre. Probabil că aceasta este ceea ce uh, avem de făcut, să lucrăm mai îndeaproape cu statele membre. Cât privește sectorul uh, privat, uh, prin evaluare am înțeles că nu am implicat suficient acest sector. Deci, în ceea ce privește planul de acțiune în sine, am uh, lucrat cu uh, statele partenere, statele producătoare și avem uh, un instrument al FLECT care vizează tocmai consolidarea sectorului privat în cea de-a treia fază a programului. Se merge dincolo de statele cu care există un acord voluntar de parteneriat. Încercăm să susținem celelalte state. Preocuparea noastră majoră uh, e că uh, sectorul privat uh, uh, poate fi afectat de schimbarea aspectelor care țin de legalitate. Apoi, în documentul de lucru al serviciilor, după cum s-a spus, am privit totul din perspectiva ceea ce s-a întâmplat, am făcut o legătură cu pachetul de reglementare aprobat de Parlament. Există o consultare între servicii în ceea ce privește acest document, însă nu a, ați avut uh, ocazia să reacționați la acesta. O veți putea face atunci când acesta va fi dat uh, publicității la sfârșitul lui iunie. Consultanții însă uh, s-au consultat cu opinia publică, cu actorii interesați, cu societatea civilă. Mulțumesc! Domn președinte, mulțumim pentru această dezbatere interesantă, mulțumim Comisiei pentru această prezentare. Aș dori să mulțumesc membrilor celor trei comisii diferite. Uh, încheiem aici uh, această parte a ședinței noastre și luăm o pauză. Uh, începem din nou peste două minute. Domnul comisar este la ușă și continuăm discuțiile cu agenda obișnuită.